So, colleagues, let's take the seat and we can, we can start our... Să începem uh, sesiunea de după amiază.